Mam do Państwa... Iată deci prezentarea și comunicările pe care vreau să le fac. Mai am câteva comunicări de făcut, doamnelor și domnilor. Comunicările următoare. Uh, pe 22 septembrie, un eveniment foarte important pentru Uniunea Europeană a avut loc cu ocazia cea de a, celei de-a 66-a ședință solemnă a Națiunilor Unite, pentru prima dată reprezentantul permanent al Consiliului European, domnul Herman Van Rompuy, a luat cuvântul în numele Uniunii Europene și este vorba de un eveniment absolut extraordinar pentru noi. Apoi, pe 21 septembrie, domnul Troy Davis, a fost executat. Și această pedapsă cu moartea este inacceptabilă. În numele Parlamentului European exprim protestele noastre în ceea ce privește aplicarea pedepsei cu moartea. De foarte multe ori noi am avut ocazia să condamnăm pedepsa cu moartea, și să cerem ca aceasta să nu mai fie aplicată în anumite țări precum Iranul sau chiar și în state democratice. Însă până în momentul de față uh, acestea uh, uh, apeluri nu încă au fost încauzite. Știm că au fost executați și minori, ori precum acel tânăr de 17 ani care a fost spânzurat. Ori acest lucru nu poate fi acceptat. Uniunea Europeană, fără nicio excepție, se opune aplicării pedepsei cu moartea. Uh, nu este un act demn de justiție uh, în momentul în care se execută astfel de pedepse. Și în final, încă o comunicare referitoare la ședința de astăzi. Avem o ședință plenară deosebit de importantă în această săptămână. Vom vota pachetul celor șase rapoarte și vor îmbunătăți cu siguranță propunerea inițială referitoare la dispozitivul legislativ. Și aceasta dovedește în mod clar faptul că metoda comunitară are un rol deosebit de important în lupta împotriva uh, efectelor crizei. Criza financiară are efecte deosebit de importante, însă noi am avut nevoie de un an de zile pentru a găsi un răspuns adecvat. Deci, consider că acum trebuie să instaurăm o procedură mai rapidă care să ne permită să scurtăm procedurile actuale. În momentul în care ne aflăm în circunstanțe atât de excepționale în calitate de legiuitor, trebuie să avem la dispoziție instrumente care să ne permită să avansăm mai repede. Bineînțeles, acest lucru nu se referă la toate dispozitivele legislative, ci doar la unele dintre ele. Și am intenția să lansez anumite uh, discuții cu președinții grupurilor politice pe această temă, dar și cu președinții comisiilor parlamentare mai ales acele comisii care uh, sunt cele care adoptă cele mai multe acte legislative și vom vedea dacă vom reuși să instaurăm o astfel de procedură mai rapidă. E vorba doar de o propunere în momentul de față din partea mea. Subliniem de asemenea faptul că domnul Barroso miercuri va face o prezentare referitoare la starea Uniunii și așteptăm de asemenea rezultatele lucrărilor comisiei pe această temă anul viitor vom avea noi acte legislative care ne vor permite să luptăm în continuare împotriva crizei și pentru a adopta, pentru a întări economiile noastre, noi trebuie să adoptăm rapid aceste acte legislative. Dacă vrem să transmitem un mesaj clar din partea Uniunii Europene către opinia publică, dacă vrem să demonstrăm că prin aplicarea uh, metodei comunitare suntem capabili să avansăm în mod rapid, trebuie să avem această procedură accelerată. Apoi vom avea și ocazia să adresăm întrebări domnului uh, Jean-Claude Juncker, președintele al Eurogrupului. Întrebările pot fi de asemenea, știți că avem deja o, o ședință specială consacrată întrebărilor adresate doamnei Ashton și domnului Barroso și este posibilitatea noastră concretă de a reprezenta alegătorii noștri, de a fi purtătorul lor de cuvânt în, într-o situație de criză. Parteneriatul Oriental, summitul uh, va avea loc la Varșovia pe 27 septembrie și doamna Ashton va răspunde pe această temă la întrebări. Dragi colegi, vă urez tuturor dezbateri fructuoase, e vorba de dezbateri deosebit de importante. Uh, cu teme deosebit de importante și ne dorim să le putem aborda, discuta în mod serios, pentru că sunt teme care îi interesează pe cetățeni. Vrem în același timp să demonstrăm cetățenilor că noi participăm în mod activ la aceste dezbateri. Este un apel pe care vi-l lansez și sunt convins că sunteți cu toți